mult o oră. Iar primul punct de pe ordinea de zi este situația în Republica Central Africană și avem și uh, rezoluții pregătite, iar uh, autorii acestor rezoluții vor începe. Colegul Romeva e Rueda. Thank you so much, sir. Uh, as many other of my... Mulțumesc foarte mult Domnule președinte, ca mulți alți uh, dintre colegii mei, uh, suntem îngrijorați în legătură cu situația din Republica Centrală Africană. Uh, în martie 2013, este legal preluat puterea și de atunci există conflicte între diverse uh, grupuri politice. Situația economică, politică s-a deteriorat, există încălcări ale drepturilor omului, violențe împotriva fetelor și femeilor și de asemenea recrutarea soldaților copii. Se încearcă să se facă față situației, dar din păcate uh, ea a denaturat, uh, a ieșit de sub control și cred că trebuie să acționăm uh, rapid. Din acest motiv, noi și alte grupuri politice din Parlamentul European îndemnăm autoritățile din Republica Centrală Africană să acționeze, să colaboreze pentru a um, ajunge la o înțelegere și pentru a stabili pe termen lung pacea și democrația în această țară. Salutăm decizia Consiliului de Securitate de a acorda un mandat pentru staționarea unor soldați francezi în această țară. Noi uh, solicităm ca drepturile omului să fie respectate și uh, dreptul internațional să fie respectat, să, iar organizațiile umanitare să uh, aibă acces la oamenii care necesită ajutor, să fie încetate violențele este nevoie ca și drepturile omului să fie respectate în Republica Central Africană. Și în acest context salutăm decizia uh, Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind un embargo uh, referitor la uh, livrările de armament. Mulțumesc colegului Romeo Erueda. Colegul Bilan pentru un minut. bardzo, panie przewodniczący. Tylko... Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele câteva zile, mai multe sute de Uh, persoane au murit în timpul unor lupte în Bangui, printre acestea și doi parașutiști uh, francezi din partea forțelor franceze, care au fost uh, împușcați de persoane necunoscute. Mulți jurnaliști au trebuit să plece. De asemenea, s-au comis crime împotriva populațiilor creștine Uh, a căror situație devine din ce în ce mai proastă. O escalare în continuare ar putea duce la conflicte și un război bazat pe considerente religioase. Făptașii trebuie trași la răspundere. Pentru a preveni o criză umanitară, trebuie să uh, fie implicate și organizațiile internaționale. Mă bazez pe activitatea ONU pentru a proteja interesele de bază ale uh, cetățenilor. Mulțumesc, domnule Bilan. Are acum cuvântul doamna de Kaiser, un minut. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să aduc un omagiu celor doi soldați francezi care și-au pierdut viața în Republica Centrafricană. Și vreau să spun că deplâng faptul că astăzi, după mai mult de un an în care tot am lansat avertismente doamnei Georgieva și Serviciului de Acțiune Externă, iată, a trebuit atât de mult timp până ca Națiunile Unite să vină cu o rezoluție necesară, pentru ca în sfârșit lucrurile să se miște, să facem ceva pentru a proteja Republica Centrafricană. Știam și știm bine că planează amenințarea unui genocid cu întregul cortegiu de atrocități care vine cu el. Și știam de mult timp acest lucru. Am uh, auzit lucruri care sunt inacceptabile am auzit spunându-se, da, Franța vrea să uh, își reafirme rolul în Africa și așa mai departe. Eu uh, aș uh, zice că trebuie să fim foarte precauți în, în orice situație în care se dorește o intervenție militară, dar aici Franța n-a făcut decât să răspundă nevoilor atâtor oameni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna de Kaiser, colegul Preda, pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este pentru a treia oară în anul acesta că discutăm despre Republica Centrală Africană. De data aceasta o facem pentru a reacționa față de o nouă dinamică a violenței și a represaliile eh, de natură religioasă care eh, se întâmplă acum. Aș vrea să subliniez faptul că noi știm cu toții, eh, Franța acționează acum acolo, nu Europa. Bun, oricum Europa a deblocat 50 de milioane de eh, euro pentru operațiunile de menținere a păcii acolo și pentru crearea unui pod aerian umanitar între două regiuni aflate în Republica Centrală Africană. Colega mea, Veronica de Kaiser, a subliniat deja faptul că doamna comisar Gergheva a semnalat încă de multă vreme uh, problemele existente acolo, dar eu cred că acum trebuie să acționeze pentru că este clar, ne îndreptăm acum spre o gravă uh, criză umanitară, uh, dincolo de ceea ce ne puteam uh, imagina cu câteva luni în urmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Vergia, pentru două minute. Le moins que Trebuie să spunem că situația s-a schimbat cât de cât uh, în Republica Centrafricană de când s-au dat rezoluțiile pe care le avem pe ordinea de zi. Deja e a treia oară când vorbim despre această țară în ultimul an. Însă să nu uităm că această țară a trecut prin tot felul de violențe, prin dictaturi succesive, care s-au instalat cu complicitatea mai mult sau mai puțin activă a guvernului francez, pentru că Republica Centrafricană este o placă turnantă a ceea ce, da, doamna de Kaiser se numește Franța-Africa. Intervențiile militare franceze au avut loc de mai multe ori pe continentul francez după epoca colonială. De mai multe săptămâni, forțele franceze se pregăteau să intervină și probabil că iminența acestei intervenții a precipitat lucrurile la Bangui. ne-am uh, coordonat uh, spunând că vrem să luptăm împotriva coaliției Seleca. Lucrurile s-au precipitat, uh, a apărut o reacție adversă și violența a escaladat. Încă o dată, această chestiune a fost instrumentalizată și violențele au permis justificarea unei intervenții a trupelor franceze cu sau fără rezoluția ONU. Da, sigur, putem să acordăm un omagiu celor doi francezi care și-au pierdut viața acolo, dar am fi vrut ca rezoluția să insiste în mod explicit pe respectarea mandatului ONU și am fi vrut să se vorbească despre viitor. Viitorul celor din eh, Republica Centrafricană care ar trebui în sfârșit să aibă dreptul la cuvânt. Mulțumesc, doamnă Vergea. Stimată colegă, ați mai fi avut 20 de eh, secunde la dispoziție. Dacă ați fi vorbit ceva mai eh, rar, am fi putut să înțelegem mai bine toate spusele dumneavoastră. Acceptați o întrebare din partea domnului Preda. Bine. Mulțumesc, doamnă Vergea. Înțeleg că nu sunt sunteți de acord cu această intervenție, dar care ar fi alternativa din punctul dumneavoastră de vedere dacă intervenția nu este bună? Care ar putea să fie soluția? Ce uh, ați uh, fi uh, făcut dumneavoastră în aceste condiții? Mulțumesc foarte mult! Monsieur Preda, vous avez l'habitude de mes... Domnule Preda, dumneavoastră de obicei mă ascultați cu atenție. Eu cred că nici într-un moment n-am spus că sunt împotriva unei intervenții militare. Regret însă că s-a ajuns la astfel de intervenții. Având în vedere situația pe plan internațional, sigur e ușor să spui uh, Franța e cea care trebuie să intervină. Am cerut vreme de un an o rezoluție din partea ONU. Forțele ONU care sunt la fața locului, care de fapt sunt foste trupe africane, nu sunt în măsură să-și asume această sarcină. Uh, comunitatea internațională are o responsabilitate colectivă și am și spus că regret moartea celor doi soldați francezi. Mulțumesc, doamnă Vergia. Are acum cuvântul doamna Iete Mechi. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a putut constata, această intervenție militară care este în clipa de față în curs, efectuată de Franța, președintele francez François Hollande a spus el însuși că în legătură cu moartea celor doi soldați a spus că această intervenție este necesară chiar dacă este foarte periculoasă. Noi toți suntem foarte neliniștiți de situația umanitară din Republica Central Africană pentru că există acolo o lipsă alimentară, nu există uh, un climat de securitate. Uh, puțini copii își mai pot permite să meargă la școală, nu au ce mânca, există multe probleme. Ceea ce este binevenit este că Uniunea Europeană și-a sporit uh, asistența umanitară. Oricum, noi trebuie să încercăm să creăm și o securizare a distribuției acestei, acestor ajutoare și să înțelegem că uh, ne uh, revin nouă responsabilități, dar și Uniunii uh, Africane. Mulțumesc, doamnă Ietemechi. Au vorbit până acum autorii acestei rezoluții, iar acum în numele grupurilor politice, colegul Sonic, un minut. Conflict, care a avut loc în Republica Conflictul în Republica Centrală Africană escalează. Trupele Seleca încalcă drepturile omului și apelează la violență, iar victimele acestor violențe din ce în ce mai dese sunt uh, femei și copii. Pe 5 decembrie, timp în cursul a 72 de ore, 400 de persoane au fost omorâte în Bangui. E din ce în ce mai îngrijorător faptul că aceste violențe sunt comise de trupe înarmate, chiar și cu armament greu. Și de aceea este salutară uh, această planificată intervenție a ONU în Republica Central Africană. Nu putem lăsa Franța singură. Uniunea Europeană ar trebui să participe la pregătirile unui plan politic pentru Republica Central Africană care ar putea restabili statul de drept în această țară. Mulțumesc, domnule Sonic. Are acum cuvântul domnul Desir. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pe 24 martie 2013, rebelii Selec au preluat puterea și de atunci uh, violențele împotriva civililor, violurile și așa mai departe au dus la escaladarea conflictului interconfesional. Foarte mulți au părăsit casele și situația umanitară a devenit dramatică. Deci este urgent să se ia măsuri. Aceasta a fost și decizia Consiliului de Securitate în unanimitate și Franța, pe baza mandatului Consiliului de Securitate, a ales să intervină alături de trupele țările africane cu uh, sprijin din partea UE prin MISCA pentru a sprijini milițiile și pentru a um, sprijini trupele de acolo și a reuși să aplaneze conflictul. Francezii, într-adevăr, joacă un rol foarte important și este o măsură urgentă pentru că suntem în situație de criză. Trebuie să avem în vedere că aceste crize se pot repeta și avem nevoie de un mecanism care pe viitor să poată fi folosit pentru astfel de țări, pentru a garanta pacea și alegerile libere. Uniunea Europeană trebuie să se mobilizeze de plin pe toate planurile pentru a face ceva în privința crizei în această țară. Acesta e mesajul nostru și sper că va fi auzit. Mulțumesc, domnule Desir. Recuvântul colegul Tacula pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Republica Central Africană este deosebit de grea, iar în interiorul Uniunii Europene trebuie să ne gândim care poate fi modalitatea prin care noi putem susține o evoluție înspre pace în această zonă. Există manifestări de violență împotriva copiilor, a femeilor, se comit crime de război cum putem restabili pacea? Eu personal cred că Uniunea Europeană joacă un rol important uh, împreună cu Uniunea Africană și cu ONU și uh, trebuie să căutăm orice formă posibilă pentru a uh, aduce stabilitate în această regiune. Drepturile omului trebuie să fie respectate, iar Uh, diferitele comunități religioase uh, ar trebui să se apropie și să dialogueze în favoarea păcii. Mulțumesc, domnule Itacula. Colegul Pașca pentru un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În Republica Central Africană, de un an de zile, diferite grupuri armate se află în conflict și terorizează populația. Situația este nesustenabilă. Autoritățile naționale nu sunt în măsură să garanteze securitatea civililor și nici măcar desfășurarea forțelor uh, africane acolo nu a adus ordinea în țară. De aceea cred că singura manieră de a proteja populația civilă și ordinea publică este implementarea rezoluției Consiliului de Securitate 1.

Cred că nu pot să le dau cuvântul tuturor colegilor care s-au înscris. Să începem cu doamna Hübner. Republica Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mi... Republica Centrală Africană este un exemplu clasic a unei țări care, în pofida potențialului său economic, datorită locației sale geopolitice, este implicată în conflicte religioase și a devenit una din cele mai sărace țări din lume. Suferă de o criză umanitară și există din ce în ce mai multe ciocniri între musulmani și creștini. Există violențe sexuale, torturi, execuții, Diferite organizații internaționale, inclusiv ONU, au avertizat deja de multă vreme că acest lucru ar putea duce la genocid și la un război religios deschis. Toate tentativele de a îmbunătăți situația au fost sortite eșecului. Prin urmare, trebuie intervenit. Mulțumesc. Doamna Styler. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Situația care escaladează în Republica Centrafricană e un motiv continuu de preocupare pentru noi și pentru întreaga comunitate internațională. De când rebelii au preluat puterea în 2013, liniștea și ordinea au fost tulburate în țară. Practic, încălcările drepturilor omului, încălcarea legii a devenit norma. Uh, grupurile de miliții au uh, făcut uh, inclusiv acte de tortură. Acestea sunt raportate zilnic. Violența sectariană este tot mai răspândită și există un risc ca întreaga regiune să fie destabilizată. Comunitatea internațională a reacționat, a alocat 50 de milioane de euro drept asistență, iar Franța a desfășurat acolo uh, trupe ca parte a mandatului de securitate a ONU. Totuși, aceste lucruri nu sunt suficiente pentru a controla criza. E nevoie de o intervenție mai mare pentru a restabiliza țara. Și, după cum spuneam, este vorba despre tulburări pe o scară de mare amploare și fără precedent. Mulțumesc, doamna Încheiem astfel procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului comisar Cioloș. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În membrii Parlamentului European. Noi salutăm atenția pe care o acordați dumneavoastră situației din Republica Central Africană și adoptarea unei rezoluții în legătură cu violarea drepturilor omului și statului de drept în această țară. Situația din Republica Centrală Africană trece în clipa de față prin cea mai uh, gravă criză uh, din istoria sa. În mai multe reprize, ultima dată pe 5 decembrie, înalta reprezentantă și-a exprimat uh, serioasele îngrijorări în legătură cu escaladarea violențelor în această țară și încălcarea drepturilor omului la toate nivelurile. Ca atare, noi susținem o rezoluție uh, ca cea propusă de dumneavoastră. Este momentul ca la nivelul comunității internaționale să se reacționeze rapid pentru ca situația să nu degenereze. Uniunea Europeană participă la eforturile comunității internaționale uh, pentru a oferi un uh, răspuns situației politice de securitate și umanitare actuale și pentru a contribui la înlăturarea acestei crize. Uniunea Europeană joacă un rol important rând, în ce privește coordonarea eforturilor internaționale între principalii parteneri, Națiunile Unite, Uniunea Africană, Statele Unite, Franța, Comunitatea Economică din Africa Centrală iar uh, restabilirea ordinii publice și protecția populației civile înseamnă o prioritate absolută. Noi salutăm uh, demersurile pe care Franța le întreprinde acum în Republica Central Africană pentru a pune capăt violențelor și restabilirea securității. Comisia Europeană s-a angajat deja să mobilizeze 50 uh, de milioane de euro um, în favoarea um, forțelor de pace uh, MISCA. De asemenea, salutăm adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate din anul 2013 privind situația din Republica Central Africană, care prevede crearea unei comisii de anchetă internațională. Uniunea Europeană, în același timp, se exprimă în favoarea unei uh, urmăriri stricte a respectării drepturilor omului și Convenției privind drepturile omului semnată la Geneva, în Republica Central Africană. Deci, uh, noi uh, suntem dispuși să acordăm și o asistență de urgență uh, populației aflate în suferință și, de asemenea, avem în vedere acțiuni pe termen mediu. Deci, o măsură de uh, asistență excepțională a fost adoptată de Comisie pentru a finanța un program de stabilizare prin intermediul instrumentului de stabilitate în valoare de 10.000 uh, uh, de euro. Este important uh, ca dialogul interconfesional, intercomunitar să fie consolidat, uh, iar în ce privește respectarea uh, drepturilor omului, colaborăm cu instituțiile specializate uh, de la ONU și cu mass media independentă pentru a beneficia de o imagine cât mai obiectivă a situației de la fața locului. Noi încercăm să avem și o abordare de urmărire a posibilităților de restaurare a serviciilor de bază în Republica Centrală Africană. De altfel, cooperarea noastră cu uh, alte instituții nu a încetat niciodată. Uniunea Europeană dorește și să însoțească procesul de tranziție pentru restaurarea instituțiilor democratice în această țară. Sigur că va fi un proces îndelungat Având în vedere amploarea și complexitatea provocărilor uh, cu care se confruntă uh, Republica Central Africană, este necesar ca și comunitatea internațională să rămână angajată în încercarea de a rezolva problemele din această regiune pe termen lung. Deci, eh, la următorul eh, Consiliu de Afaceri eh, Externe din 16 decembrie de la Bruxelles vom avea în vedere și situația din această regiune pentru a ne coordona demersurile împreună cu partenerii noștri în vederea stabilizării situației din Republica Central Africană și pentru ieșirea durabilă din criză. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș. Iar în au fost înaintate șase propuneri de rezoluție. Încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc după următoarele dezbateri. Iar următorul punct de pe ordinea de zi